raport care va fi adoptat mâine va uh, reprezenta baza uh, protecției cetățenilor noștri. Vă mulțumesc, doamna Ferreira. S-a încheiat astfel dezbaterea comună. Votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral în legătură cu Fondul European de Stabilitate Financiară și Mecanismul European de Stabilizare Financiară de la Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Am primit lista de oratori. Doamna Schellenbaus are cuvântul acum 5 minute ca autor al întrebării. Vă mulțumesc. În multe Eh, de multe ori eh, cităm expresia că diavolul stă în detalii. Și deseori acest lucru este valabil și pentru uh, piețele financiare. Și se uită de faptul că uneori facem mai mult rău decât bine. Facem teste de stres, însă avem nevoie de transparență. Am spus mai devreme, când dura prea mult să uh, Uh, se uh, decide detaliile uh, pachetului de salvare a Greciei. Noi însă examinăm aceste detalii și vrem mai multe detalii. Mecanismul de stabilizare financiară a fost înființat, însă a durat prea mult, a durat atât de mult încât nu a fost suficient. Astfel, așa, s-a creat un Fondul European de Stabilitate Financiară. Am dori să se acționeze cu mai multă grabă, care, lucru care ar fi și mai ieftin. Ar fi benefic pentru bugetul european și pentru alte instituții, cum ar fi, cum ar fi Banca de Investiții Europeană. trebuie să se împrumute IMM-urilor uh, și nu uh, băncilor care au datorii suverane. Dezvoltarea este foarte importantă pentru redresare. În ceea ce privește uh, vehiculul special, acele state care nu sunt în zona euro, dar care vor să se alăture mecanismului de stabilizare, trebuie să poată să o facă puteți să confirmați că se vor schimba regulile pentru a permite acest lucru. Am dorit să știm mai multe despre acest vehicul uh, și detalii în legătură cu înființarea sa. Mai rămân întrebări. Cum se va asigura coordonarea între fondul de stabilizare și FMI? și care este relația între uh, ratele dobânzilor respective. Împrumuturile femeii și Uniunii Europene vor avea același caracter sau doar unele vor fi beneficiate de uh, de facilități. Oare femeiul ar trebui să completeze măsurile europene sau invers? Acum aș dori să mă refer la euroobligațiuni. Aici apare o chestiune fundamentală. Avem nevoie de o obligațiune comună, cu o rată a dobândei comună, dar prin acest lucru pierdem uh, disciplina forțelor de piață. Aceste forțe de piață nu au fost evidente atunci când Grecia a trecut prin criza sa. Dacă nu ar fi existat uh, o măsură de uh, prevenire, atunci uh, am fi văzut uh, care au fost obligațiunile mai riscante și testele de stres din viitor ar fi mult mai ușoare. Ca parte a guvernanței economice, cred că trebuie să luăm măsuri uh, pe termen lung și nu temporar. Aici avem ocazia să transformăm o problemă din directiva cerințelor de capital într-un instrument util pentru viitor. Mă bucur că Comisia a da, și-a arătat intenția de a informa Parlamentul în legătură de procedurile de supraveghere financiară din următoarea legislatură și că va participa activ. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Hershon Bowles. Acum are comisia cuvântul domnule Barnier. Mulțumesc, după cum ați înțeles, o să răspund în numele colegului Olieren, care poate utiliza mai mult din timpul meu în ce privește răspunsul final. Doamna Bors s-a referit la îngeri, nu știu câți, cât de mult îngeri sunt în domeniul serviciilor financiare. Ce vreau să-i spun doamnei Bors este că diavolul se ascunde întotdeauna în amănunt, așa că o să încerc să fiu cât mai precis uh, la întrebarea când răspund. Despre ce sume e vorba? E mecanismul european de stabilizare? Și care e legătura cu plafonul resurselor proprii? Doamna președintă, concluziile Consiliului Ecofin menționează o sumă de 60 de miliarde de euro pentru mecanismul european de stabilizare financiară, dar limita legală e prevăzută la articolul 2.2 din regulamentul 407 din 2010 care limitează împrumuturile la marja disponibilă la plafonul resurselor proprii. Decizia privind resursele proprii limitează posibilitățile pentru bugetul UE de a cere varsare de resurse proprii de către membri la 1,23% din venitul național brut al Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că totalul combinat din plafonul cadrului financiar plurianual și suma totală a fluxurilor de servicii de datorii pe pregaranții din bugetul Uniunii Europene nu trebuie să depășesc 1,23% într-un an bugetar dat. Iată răspunsul precis pe care dorea să l transmită domnul Ran. A doua întrebare. Dacă Comisia va face o analiză de impact pentru aceste două instrumente, conform regulamentului, începește mecanismul european de stabilizare, Comisia trebuie să pregătească în termen de șase luni după crearea acestui mecanism și după caz la fiecare șase luni un raport privind funcționarea acestea. Acest raport va fi transmis Comitetului Economic și Financiar, Consiliului și mai include în special o evaluare impactului textului Fondului European de Stabilitate Financiară. În ce privește, este o structură interguvernamentală, a cărei funcționare nu se supune obligațiilor de evaluare aplicabile textului Uniunii Europene. O a treia întrebare. Care este impactul asupra capacităților financiare ale BEI Mecanismul European de Stabilizare și Fondul European de Stabilitate Financiară nu vor avea niciun impact direct asupra activităților de împrumut și de finanțare ale BEI. BEI nu va asigura decât sarcini de gestionare de lichidități, de sprijin logistic și anumite funcții de back office pentru Mecanismul European de Stabilizare Financiară. Și nu va lua sau nu va da în numele Mecanismului European de Stabilizare Financiară. A patra întrebare când o propunere pentru un mecanism permanent de gestionare a crizei privind datoria națională publică și pe ce bază juridică. Doamna președinte, Comisia lucrează la eventuală propunere în legătură strânsă cu grupul de lucru prezidat de președintele Fan Rompoi. Opțiunea privind baza juridică încă nu s-a făcut în mod precis. Care este rolul Parlamentului European? S-a menționat această chestiune. Parlamentul European va fi ținut la curent cu orice evoluție în ce privește Ansamblul acestor noi proceduri, natura juridică a participării Parlamentului European, va depinde de baza juridică a propunerilor legislative, cum se prevede de către tratat. A șasea întrebare, care este coordonarea cu FMI, condițiile politice ale unui program de ajutor potențial pentru un stat membru vor fi decise de comun acord cu FMI atunci când există un pachet comun al mecanismului european de stabilizare financiară și al Fondului Monetar Internațional cum se prevede de obicei. A șaptea întrebare la care v-ați referit precis, cum să răspundem la metodele nevoile unor țări care nu sunt membre ale zonei euro, statele membre care nu fac parte din zona euro pot, dacă este necesar, să facă apel la reglementarea existentă privind asistența pentru balanța de plăți. Anul trecut, plafonul ajutorului care poate fi acordat în baza acestei facilități a fost mărit de la 25 de miliarde de euro la 50 de miliarde de euro în care 15 miliarde au fost angajate pentru proiectul către Ungaria, Letonia și România. În plus, chestiunea de împrumut în baza reglementărilor, balanța de plăți, sunt mai favorabile decât cele prevăzute de regulamentul prin mecanismul european de stabilizare financiară. Opta și ultima întrebare privind alegerea bazei juridice, articolul 122 din tratat a fost utilizat ca bază juridică a regulamentului pentru acest mecanism de stabilizare financiară, pentru că Comisia și Consiliul au acționat într-o situație de urgență în care diverse state membre au fost amenințate serios de dificultăți grave provocate de evenimentele excepționale care scăpau controlului acestor. Comisia și Consiliul au fost sub o presiune extremă, special din partea piețelor financiare, au trebuit să acționeze extrem de rapid pentru a garanta, pentru a salva euro. Ar fi fost dificil de conciliat cu o procedură îndelungată Implică un rol important al parlamentelor, unor parlamentele naționale. Adaug că Parlamentul European însuși, domnule președinte, a făcut apel la comisie într-o rezoluție adoptată în aprilie 2009 să adopte un regulament privind ajutorul financiar pentru state în baza acestui articol 122. Iată ce doream să răspund cât mai precis cu putință la a, întrebarea uh, doamnei Bolt, care a pus niște întrebări foarte concrete. Jetzt kommen wir zu den Mulțumim, domnule comisar. Acum trecem la uh, vorbitorii care vorbesc în numele grupurilor parlamentare și primul care ia cuvântul este domnul Otmar Caras pentru PPE. Un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând, din păcate, nu pot să reacționez la nerespectarea regulilor um, în contextul uh, pachetului privind măsurile de protecție, însă doresc să vorbesc la subiect. Mecanismul european de stabilizare financiare înlocuiește din punctul nostru de vedere construcția, uh, nu înlocuiește din punctul nostru de vedere construcția unui fond monetar. Faptul că este nevoie de uh, aceste contribuții bancare reprezintă un prim pas pentru a spori capitalul propriu, pentru a înființa o agenție de rating, iar în al doilea rând pentru a construi acest fond uh, monetar. Mecanismul European de Stabilizare Financiară arată cât de urgent trebuie reformate piețele financiare, arată de asemenea că lipsește un mecanism de gestionare a crizelor. Arată de asemenea că avem nevoie de o uniune politică, economică și socială, o Europa mai puternică. Cel uh, mai bun mecanism de stabilizare este, din punctul meu de vedere, respectarea uh, criteriilor de la Maastricht, respectarea pactului de creștere și stabilitate, concretizarea pieței interne și o politică de concurență care să se bazeze pe o ofensivă de investiții puternică pentru a avea într-adevăr parte de creștere și dezvoltare și a nu uh, trebui să băgăm mâna în buzunarele contribuabililor. Mulțumesc din partea S și D, doamna Podimata, pentru două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Este evident că decizia din data de 9 mai în favoarea creării unui mecanism european de stabilizare financiară a fost o decizie deosebit de importantă pentru uh, protejarea monedei unice și pentru a asigura protecția zonei euro. Parlamentul, care de multă vreme ceruse Consiliului să ia această decizie, a salutat acest mecanism imediat. Această decizie precum și decizia de creare a unui uh, fond european de stabilitate financiară, uh, trimite, chiar dacă cu anumită întârziere, un, semn de, un semnal de solidaritate față de piața internațională. Banca Centrală Europeană a dat dovadă de solidaritate și în momentul în care a luat decizia de a interveni pe piața obligațiunilor. Și e vorba de o practică care este conformă cu spiritul general al uh, deciziilor luate de ministrii de finanțe. E vorba de măsuri și mecanisme totuși provizorii și dacă vrem într-adevăr să tragem învățăminte din criza actuală, este evident că nu trebuie să așteptăm criza următoare pentru a ne da seama că există slăbiciuni și insuficiențe în zona euro uh, și ca să ne dăm seama că trebuie să intervenim. Astăzi trebuie să creăm mecanisme permanente de stabilizare care vor avea un rol de prevenire a crizelor. Iar comunicarea recentă a Comisiei referitoare la întărirea mecanismului merge tocmai în această direcție potrivită. Însă nu trebuie să uităm că principalul nostru obiectiv este o relansare a economiei europene, o relansare profundă. De aceea trebuie să creăm un cadru care să ne permită să uh, avem la dispoziția noastră finanțe publice suficiente, să dezvoltăm uh, coeziunea socială și ocuparea. Și pentru a realiza acest lucru avem nevoie pe de o parte de sancțiuni și pe de altă parte și de măsuri care ne vor permite să garantăm tratamentul pe picior de egalitate a tuturor statelor membre din Uniunea Europeană. Mulțumesc! tii uh, președinte, domnule comisar. Știți că în Parlament suntem bucuroși de faptul că, în fine, solidaritatea a prins formă chiar dacă a fost nevoie de așa de multe luni înainte de iniiativa preedintelui Van Rompuy pentru convocarea unui Consiliu extraordinar pe unsprezece februarie. Între timp, pieele și-au făcut treaba și lucrurile au evoluat. Când abordăm această inițiativă europeană de solidaritate, trebuie să vedem și de unde s-a pornit și să recunoaștem că dacă s-a creat o astfel de situație, se datorează faptului că nu avem cele mai bune elemente pentru guvernanță în zona euro. Colegul nostru Caras a vorbit despre pactul de stabilitate simpla aplicare a pactului de stabilitate, după părerea mea, nu este suficientă și încă de la început am subevaluat riscurile de divergență și de evaluare divergentă a datoriilor statelor membre, datoriilor publice. Astăzi dispunem de un mecanism care a fost creat uh, într-un sistem de urgență, cum a spus și dumneavoastră. Vă reamintesc că încă din octombrie 2008, încă de la punerea în aplicare a facilitării balanței de plăți, au existat voci care au cerut ca acest articol 122 să fie analizat. S-a făcut acest lucru în situații de urgență încă o dată și ne-ați spus că ați studiat posibilele propuneri pentru uh, a avea un astfel de sistem permanent Sper că veți veni cu propuneri mai ofensive în acest domeniu, fiindcă suntem siguri că o zonă, cum este zona euro, are nevoie nu doar de o bună guvernanță, ci în cazul în care ne vom regăsi într-o situație similară, e nevoie de un mecanism permanent. Dați-mi voie să spun că statele membre au preferat acest mecanism de acest vehicul pentru scop special. Cred, răspunzând antevorbitoarei mele, intervine doamna președinte, îmi pare rău, timpul dumneavoastră s-a încheiat și trecem acum la procedura de intervenții spontane. Ați avut uh, două minute și dumneavoastră totuși ați vorbit, v-am lăsat să vorbiți două minute și treizeci, doamna Pervonș Perez. Aveți dreptate, n-a mai rămas uh, puțin timp, spune doamna președinte. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Doamna Băsescu, un minut

în momente de criză, țările Uniunii Europene nu trebuie să mai uh, se angajeze sub forma unor pachete financiare directe, ci să își asume răspunderea. Bineînțeles, asta nu rezolvă de la sine problema, însă în zona euro știm foarte bine că există țări cu diferențe economice, dezvoltare economică foarte marcate și anumite țări se află într-o situație dificilă. Însă vedem că deocamdată problema e amânată, iar cetățeanul de fapt devine cel care plătește oalele sparte. Iar apoi nu uitați că mai există și problema agențiilor de rating. Cum anume vom putea avea împrumuturi cu dobânzi reduse, um, pentru aceasta e nevoie de uh, o, un clasament pe lângă aceste agenții de rating care să fie extrem de favorabil, însă deocamdată aceste agenții sunt toate americane. De aceea nu trebuie să creăm un astfel de sistem cu atât de multe răspunderi ca mai apoi să ne găsim la cheremul acestor agenții de rating. Cum am putea să asigurăm neutralitatea în momentul în care se acordă acele note? Uh, statele membre, oare n-ar risca să se îndatoreze din ce în ce mai mult? Are acum cuvântul domnul Rubic un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pentru mine, după părerea mea, întrebarea este cum putem avea și stabilizare și creștere economică având în vedere bugetul pentru 2011 care se negociază în prezent. Aș vrea să știu dacă cunoașteți care pot fi liniile bugetare care pot duce la un impact pozitiv asupra șomajului, cum putem sprijini mai bine IMM-urile, cum putem uh, motiva antreprenorii pentru a deveni mai dinamici. Acestea sunt elementele stabilizării. Dacă facem economii mari, putem redistribui fonduri mai mari și putem avea echitate în Europa. Programul european pentru competiție și inovare ne va ajuta pe viitor. Deocamdată, însă, acest program pentru competitivitate este supus reducerilor bugetare, lucru care este total contraproductiv. Cred că ar trebui să vedem care sunt liniile bugetare care distrug uh, situația bună și care o îmbunătățesc. Mulțumesc. Doamna Berez acum are un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În contextul Băncii Europene de Investiții se mai pune o problemă în ce condiții va putea să acorde credite pe piețe, uh, făcând concurență acestor mecanisme, iar în ceea ce privește data dobânzii, dacă va exista un impact. Și, domnule, președ... domnule comisar, aș dori să vă mai pun o întrebare. În acest context, nu credeți că în cadrul grupului de lucru condus de către președintele Ervan Van Rompuy, nu ar trebui să faceți propunerea, sau poate domnul comisar Renu ar trebui să facă propunerea să se studieze reciprocizarea unei părți a datoriei uh, publice e o problemă care încă nu s-a discutat decât în afara grupului de lucru. Cred că ar trebui să se uh, discute și în cadrul acestui grup, pentru că reciprocizarea unei părți a datoriei publice ar trebui să fie luat, uh, luată în calcul. Vă mulțumesc. În numele Comisiei, la finalul dezbaterii, are cuvântul domnul comisar Barnier. Vă rog si vous voulez bien, notamment sur la question... Euh, Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, Aș, referi asupra, aș reveni asupra punctului important, ce anume euroobligațiunile și punctul evocat și de doamna uh, Perez. Cu siguranță că domnul Oli Ren vă va răspunde cât de curând la aceste preocupări. Ați evocat de asemenea și um, această perioadă de test, test de rezistență, rezistență față de evenimente care încă nu au avut loc, care probabil vor avea loc, însă trebuie să înțelegem foarte bine despre ce este vorba. Noi la comisie, foarte rapid, am luat în considerare acest aspect și domnul Barroso ca și domnul Oli Ren au uh, fost de părere că cel mai bine e să dăm dovadă de transparență. Și um, vă invit să citiți răspunsul complet redactat de domnul Barroso la această întrebare. Domnul Caras a evocat un punct deosebit de important care a fost de altfel dezbătut și cu ocazii precedente referitor la prevenire și anume că uh, băncile trebuie să fie cele care să plătească oarele sparte și nu contribuabilii. Uh, în comunicarea pe care am prezentat-o pe acest subiect, pe care o vom prezenta pe acest subiect, bineînțeles vom uh, prevedea și uh, piese legislative la începutul anului 2011 în care se va crea un fond de prevenire tocmai pentru a aplica un principiu similar celui pe care îl cunoaștem deja și anume cine poluează plătește în așa fel încât să se poată repara uh, daunele uh, în cazul în care acestea există. Însă e adevărat că uh, e vorba doar de un instrument dintr-un ansamblu de instrumente, obiectivul fiind ca riscurile să fie identificate cât mai timpuriu posibil, în așa fel încât să, acestea să nu devină uh, o criză și ulterior aceasta să evolueze sub forma unei catastrofe. Apoi, doamna Berez evoca uh, chestiunea datoriilor uh, statelor suverane. bine, da, pot să vă confirm faptul că noi lucrăm asupra diversificării acestei piețe, care, după părerea noastră, deocamdată este mult prea con- o piață mult prea concentrată și am dorit crearea unei agenții europene în acest sens. E vorba de idei care vor fi transpuse cu siguranță în documente legislative la finalul anului 2010, începutul anului 2011. Doamna Berez, încă o dată, a evocat aplicarea pactului de stabilitate. Da, ca și dumneavoastră, eu uh, sunt convinsă că acesta trebuie să fie aplicat. Însă, în situație de urgență, ați înțeles, am instaurat acest mecanism european de stabilizare financiară și, așa cum am spus adinaur și de altfel răspund acum și doamnei Băsescu, încercăm să instaurăm mecanisme mai perene, mai permanente, iar Comisia uh, în uh, colaborare cu uh, ministrii de finanțe de la Consiliu, încercăm să găsim care este temeiul juridic pentru a putea face aceste propuneri, pentru a putea instaura acest mecanism permanent de gestiune a crizei. Și în încheiere aș dori să evoc, așa cum spunea doamna Podimata, Uh, munca pe care, eforturile pe care le face Grecia. Ei bine, da, e vorba de eforturi importante, trebuie să ținem seama de eforturile guvernului grec. Uh, aș dori să amintesc faptul că această criză recentă care a afectat țara dumneavoastră, bine, prezintă un risc de contagiere. Și asta ne demonstrează încă o dată faptul că există o formă de interdependență între statele membre ale zonei euro. Și după părerea mea, Trebuie ca Europa să-și arate uh, hotărârea și doin, dorința profundă de a asigura o bună funcționare a pieței în zona euro. euro. Uh, Consiliul Ecofin în data de 9 mai s-a pronunțat asupra creării acestor două instrumente și a demonstrat astfel că Uniunea Europeană este capabilă să răspundă rapid și în mod eficient unor provocări economice și financiare. Însă e adevărat că această coordonare economică trebuie să fie îmbunătățită. Coordonare economică, financiară, bugetară. Știu foarte bine că acest cuvânt coordonare poate părea oarecum depășit, poate că am putea să mergem și mai departe și să vorbim de o adevărată uniune. Aș dori de asemenea să spun domnului Rubic, sunt de părere cu dumneavoastră, ca și dumneavoastră, că încă nu am tras toate învățămintele uh, din uh, această criză. Ne e nevoie de mecanisme de supraveghere, de reglementare. Ați văzut că au existat presiune asupra monedei euro, au existat propuneri de guvernanță economică, de coordonare în uh, zona euro pentru a putea răspunde crizei, pentru a crea stabilitatea necesară. Iar Comisia este de părere că toate aceste lucruri trebuie făcute, trebuie realizate, însă trebuie făcute și alte lucruri în plus pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor care așteaptă, de fapt, din partea noastră să regăsim acea, acel orizont de creștere economică și de uh, reducerea șomajului. E vorba de eforturi de reglementare, de supraveghere, e vorba de inițiative în cadrul strategiei UE 2020, tocmai pentru a regăsi un nivel de creștere economică. De aceea, după părerea mea, în cea de-a doua parte a mandatului meu, uh, mă voi pleca asupra unor propuneri pe care le pregătesc împreună cu colegii mei și pe care le voi prezenta, sub, spre exemplu, un fel de Single Market Act, tocmai pentru a avea acea, acel temei, acea platformă unică care să ne permită să relansăm piața unică europeană. E vorba de o piață de 500 de milioane de consumatori în care IMM-urile nu își au locul ce li se cuvine. Ne dorim cu toții ca această piață să funcționeze mai bine și să fie în beneficiu și serviciul cetățenilor, consumatorilor, IMM-urilor, în așa fel încât acest nou mod de funcționare să ne permită să regăsim 2% de uh, creștere economică. Cred că doar astfel vom reuși să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Mulțumesc! Există o propunere de rezoluție care a fost debusă pentru încheierea uh, discuției. Veți